moștenit de la Anne Jensen, care nu a mai candidat și aș dori să-i mulțumesc Anei, prin urmare, chiar dacă ea astăzi nu mai este alături de noi în Parlament. De asemenea, doresc să-i mulțumesc secretariatului pentru munca lor remarcabilă. Și acum, la chestiunile concrete. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că Parlamentul European a sprijinit ferm crearea autorităților europene de supervizare și crede că Uniunea trebuie să întărească și pe viitor această activitate de monitorizare la nivelul Uniunii. Autoritățile au fost create în 2011 în toiul crizei financiare, când au preluat însărcinile respective de la comisiile existente de resort. Împreună cu Banca Centrală Europeană, aceste autorități sunt piatra de temelie a unei piețe financiare funcționale în Uniunea Europeană și joacă un rol esențial în asigurarea redresării economice, în crearea de locuri de muncă și în asigurarea creșterii economice la nivel european, prevenind în același timp crizele din sectorul financiar. Propunerea Comisiei presupune o scădere considerabilă a plăților pentru cele trei autorități în comparație cu bugetele pentru 2014. Mă îngrijorează propunerea Comisiei de a păstra numărul planificat al posturilor la nivelul 2014 și pentru 2015. Asta mă îngrijează deoarece în prezent se înregistrează o lipsă de personal în toate cele trei autorități. Sigur, reflex oricărei instituție să-și păstreze bugetul propriu intact și să reducă din altă parte. Uh, la fel și aici. Eu am avut o serie de discuții și cu secretariatul și argumentația comisiei a fost convingătoare. DG Mart, la rândul său, a sprijinit această propunere. Aș sugera și eu, prin urmare, să revenim la cifrele propuse de autorități și sprijinite de DG Mart. De ce să, trecem, să revenim la aceste cifre propuse de autoritățile însele? E bine, în ultimii ani eh, am acordat însărcinări suplimentare acestor trei agenții, cum ar fi și monitorizarea aplicării legislației europene și a respectării actelor juridice. De asemenea, noul mandat care decurge pentru aceste autorități din noua legislație privind Uniunea Bancară va cere alocarea de fonduri suplimentare pentru ca aceste auditori să-și poată într-adevăr îndeplini pe deplin atribuțiile ce le revin în conformitate cu regulamentul ESA. De asemenea, este important ca aceste agenții să beneficieze de resursele umane adecvate pentru a-și putea exercita în mod satisfăcător rolul de supervizare. Sigur, nu recomand uh, din principiu acordarea unui cec în alb, orice creștere potențială a personalului uman, personalului trebuie să fie bine justificat și să servească într-adevăr îndeplinirea unor scopuri precise. Săptămâna trecută, când am audiat pe cel care înlocuiește pe domnul comisar Lewandowski, am auzit că la comisie se dorește o evaluare, o reevaluare a situației agențiilor, însă dacă nu se fac și realocări bugetare, atunci ce rost mai are să faci astfel de evaluări? Aș dori, prin urmare, să subliniez că există dificultăți în materie de angajare a unor categorii de personal și autoritățile, din cauza lipsei de resurse umane, nu își pot îndeplini însărcinările ce le revin. Resursele existente nu sunt pe măsura însărcinărilor acordate acestor instituții. Sistemul actual este inflexibil, creează o povară administrativă și ar putea amenința independența acestor instituții. Prin urmare, fac un apel la Comisie să propună un sistem de finanțare până în 2017 care se bazeze pe introducerea de tarife suportate de protagoniști de pe piață și sper să pot coopera în această direcție și cu raportorii din umbră și cu restul colegilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, reprezentând grupurile politice, întâi de la PPE, Ivana Malevici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și raportorului. Acesta a explicat foarte bine de ce trebuie să creștem bugetul acestor autorități de supervizare atât de importante. Categoric trebuie să asigurăm o punere în aplicare coerentă a regulamentelor la nivelul întregii Europe, fără o punere în aplicare coerentă și omogenă, avantajele armonizării juridice nu se vor materializa. De aceea este important să întărim aceste trei instituții, să asigurăm personal adecvat și un buget adecvat. Aceste elemente se regăsesc în propunerea noastră și suntem de acord cu aceasta. Sigur, aceste trei autorități de supervizare trebuie să fie în același timp prudente, trebuie să știe că dacă își cresc personalul, e nevoie să o facă prin angajarea de personal experimentat, pentru că dacă angajează începători o să aibă mari dificultăți. E nevoie acolo, într-adevăr, de un personal extrem de specializat, iar bugetul ar trebui să fie conceput pe măsura acestui imperativ. Acesta este raționamentul nostru în etapa actuală. Mulțumim, doamna Ludvigson, de la Socialiști și Democrați. Domnul, domnul Ludvigson. Mulțumesc foarte mult și doresc să mulțumesc raportorului pentru o propunere de o calitate deosebită și amendamente pe măsură. Documentul în forma actuală e un punct de pornire excelent pentru noi și există șansa să cădem de acord asupra chestiunilor principale E bine că ne concentrăm pe aceste autorități europene de supervizare, care trebuie să fie centrul atenției noastre și o prioritate pentru comisia noastră. Acestea se vor confrunta cu probleme serioase. Sarcinile ce le revin sunt numeroase și complexe. În plus, multe noi legi urmează să fie puse în aplicare și trebuie să fie puse în aplicare în mod adecvat. Dacă acestor autorități nu li se oferă resurse suficiente, atunci există riscul ca acestea să nu poată fi capabile să pună în aplicare, să traducă în realitate aceste noi norme la nivelul calitativ pe care ni-l dorim. Vorbim de periclitarea stabilității în Europa, pentru că stabilitatea europeană depinde de reformele care au fost prevăzute și care trebuie să fie puse în practică. Am văzut că deocamdată se dorește o înghețare a personalului și o reducere generală a resurselor alocate acestor autorități. În anul curent, autoritățile au o marjă de manevră însă se dorește eliminarea acesteia. Sincer, nu văd logica propunerii comisiei și aceasta de altfel nici nu ne este explicată clar. Argumentația comisiei pare să fie contradictorie oarecum și este caracterizată pe de o parte de un volum mai mare de muncă, lipsit însă de resursele necesare. ar trebui să începem cu o evaluare a nevoii suplimentare de resurse, evaluare făcută de autoritățile însele, pentru că dacă ne uităm la cifrele raportate de acestea, situația pare să fie echilibrată, așa că noi, Comisia noastră parlamentară, ar trebui să propunem păstrarea linilor bugetate în forma propusă de aceste autorități. Nu putem cere mai mult, n-ar fi credibil, dar să ne păstrăm la limita solicitată de acestea. Și apoi se pune întrebarea de unde să vină, de unde vor veni aceste fonduri. În prezent, autoritățile naționale de supervizare oferă majoritatea veniturilor, ceea ce înseamnă că persistă un semn de întrebare lega de independența și integritatea autorităților europene. Ar trebui să schimbăm această sursă. Comisia ar trebui să analizeze situația. Iar sursele financiare ar trebui să vină de pe piață, de la operatorii financiari vizați. Nu spun că asta ar fi cea mai bună soluție, însă ar putea fi interesant să vedem uh, un astfel de sistem, finanțare de la bugetul UE combinat cu finanțare din partea operatorilor privați. Este o posibilitate ce trebuie a fi examinată. Dincolo de această uh, propunere, mai este un aspect pe care trebuie să-l avem în vedere, cooperarea fiscală, Fiscalis 2020. Aceasta este deosebit de importantă și trebuie să avem uh, o ajustare a bugetului la un nivel la care să nu mai existe efecte negative asupra operatorilor economici. Sper că în următoarele săptămâni vom avea o discuție constructivă. Va trebui, sigur, să nu tărăgănăm lucrurile, însă sunt convins că în cele din urmă vom avea un raport final remarcabil. Mulțumesc, Kay, Kane Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și azi dimineață, sunt coordonator uh, de la ECR și voi vorbi în numele grupului. Sper că acest raport va fi realocat unui raportor din umbră foarte curând și vreau să spun că ECR a susținut totdeauna rolul coordonator pe care îl au agențiile și susținem formarea și modul în care au fost construite aceste agenții și cred că este important uh, să constatăm că în primul mandat de funcționare înainte de revizuirea lor să încercăm să le menținem în bugetul alocat. De asemenea, sunt de acord că dacă bugetul nu va fi sporit, trebuie să vedem cum reorganizăm modul alocării bugetului și poate să reprioritizăm bugetul. Înțeleg din cifre că deocamdată nu s-a atins capacitatea uh, nu au cheltuit mai mult decât trebuiau să cheltuiască, însă putem să mai facem ceva pentru a facilita activitatea lor. Un element cheie este următorul, și anume ca o limită. O limită apropo de uh, experții naționali pe care îi pot detașa. Și uh, pare cam ciudat că statele membre uh, și în autoritățile naționale competente nu fac acest lucru. Ar trebui să folosim mult mai mult uh, experții naționali detașați. Deci trebuie să existe flexibilitate când există foarte mult de lucru la aceste agenții. Și factorul care le limitează cel mai mult activitatea acum este acela al resurselor de care au nevoie. Experții există în statele membre, deci ar trebui uh, din punct de vedere bugetar să uh, eliberăm uh, cumva să flexibilizăm această regulă care se referă la uh, utilizarea experților detașați. Pentru că trebuie să se ajungă la un manual de reguli comun care să fie pus în aplicare de autoritățile competente din statele membre. Iar redactarea acestei, um, acestui manual comun este în punctul maxim. Trebuie uh, să facă acest lucru, au foarte mult de lucru, dar nu va fi o problemă pe termen lung, pentru că nu putem ca în ultimii cinci ani să adoptăm uh, același număr de instrumente legislative. Lucrurile se vor mai calma. Uh, raportorul s-a referit aici la problema recrutării personalului și sunt chestiuni specifice. Când am pus bazele acestor agenții, am spus că uh, cerințele lingvistice vor continua să fie o problemă. Sunt foarte mulți experți care nu dețin, care nu știu o a doua limbă conform standardelor Comisiei. Această prevedere ar trebui să fie revizuită pentru a crea posibilitatea recrutării la nivelul acestor agenții. Și am înțeles că și la nivelul Băncii Centrale Europene sunt probleme de recrutare. Deci trebuie să găsim personalul calificat. Agențiile de supraveghere a riscului de creditare, agențiile de rating, Uh, sunt importante, însă nu trebuie să mutăm modelul acesta la modelul acesta al agențiilor plătite de contribuabil. Trebuie să revizuim uh, activitatea și să vedem ce se întâmplă. Aș dori ca fiecare agenție să fie independentă, dar independentă de ce? Independentă de statele membre, de experții lor? Am probleme dacă o apucăm în această direcție independente ca gândire, independente ca, eu știu, consultanță oferită comisiei și trebuie să ne gândim la deciziile care se iau. Îmi fac probleme că independența poate nu înseamnă la același lucru pentru toată lumea. Trebuie să spunem foarte clar ce înțelegem prin independență. Aici există oarecare chestiune și anume sporirea flexibilității și cred că se poate face în anvelopa bugetară existentă și să sperăm că vom găsi sprijin de, în majoritatea grupurilor politice. Pentru că agențiile acestea fac o treabă extraordinară în condiții foarte grele. Mulțumesc. Miguel Viegas. Mulțumesc foarte mult. În privința acestui raport, în numele grupului meu, aș dori să spun doar uh, o, să fac doar o critică de fond pentru că este vorba de un raport care merge pe o linie ideologică opusă uh, părerii noastre despre Uniunea Europeană, unde se acordă acum întâietate pie- piețelor, iar aici se propune ca mercantilismul, ca legile pieței să regleze totul și se insistă aici asupra a ceea ce se întâmplă pe alte piețe unde se liberalizează și se constată că eșuează mecanismele pieței și ajungem la o nevoie de supraveghere pentru a încerca să limităm efectele catastrofale pe care le provoacă contradicțiile pieței deci, logica aceasta de a încerca să întărim supravegherea față de efectele dezastroase, față de carențele pieței, este de fapt o mărturie, o dovadă a direcției greșite în care merge Europa pentru că mecanismele acestea ale pieței nu pot să rezolve cu eficacitate, să rezolve real problemele cu care ne confruntăm, mai ales că ne aflăm într-un cadru în care este clar că bugetul scade, s-a văzut în cadrul multianual, iar resursele pot să ducă la o supraveghere care să, fie, să aibă un minimum de eficacitate. Iar uh, toate acestea sunt amenințate de situația actuală. Eu personal uh, voi conchide prin a spune că sunt convins că de la supraveghere la supraveghere, în câțiva ani vom ajunge la concluzia că este mai puțin scump să ai un sector financiar public decât să ai uh, ceea ce avem în ziua de astăzi și asupra căruia insistă Mulțumesc! Mulțumesc! Sven Giggle din partea verzilor. I'm looking for... Aștept cu nerăbdare acea dezbatere îndelungată în care ar urma să discutăm despre piețele financiare, despre socialist și capitalist care și-au atins sfârșitul, dar uh, suntem responsabili de acest buget. Deci, pe scurt, mulțumiri raportorului cred că era nevoie de observațiile lui și aș dori să aflu de la Comisie cum explică că au tăiat bugetul în timp ce în același timp la anul instituțiile vor avea foarte mult de lucru și să ni se explice în detaliu de ce uh, la origine nu erați în favoarea acestor tăieri, apoi am discutat asta aici de mai multe ori și în diverse avize privitoare la buget a fost totdeauna această insistență că ar trebui să fie un buget independent, ă, astfel încât ă, DigiMark să nu aibă ă, o sarcină dificilă, să nu taie din bugetul ESA cred că ar trebui să insistăm să se opereze o schimbare în structura bugetului pentru a rezolva această problemă. Sprijinim de asemenea uh, pentru că uh, cu siguranță există costuri și pentru asta va trebui să plătească cineva. Am dorit de asemenea să vedem că activitatea de creare a capacității societății civile în zona mm, serviciilor financiare continuă și asta merge în direcția comunicării provenite de la Comisie. Am avut niște discuții Uh, și am decis să examinăm textul, să vedem dacă există progresele pe care le-am dorit. Am mai dori să spunem că activitatea privitoare la finanțări și ASP-uri continuă din ac- în acest uh, buget, chiar dacă uh, reformele la nivelul statelor membre nu au avut ecourile pe care le speram și trebuie să ne mai gândim dacă e cazul să folosim puterea acestui buget pentru a asigura respectarea deplină a normelor. Acum uh, uh, vedem că taxa pe tranzacții este împins în direcția întreprinderilor mici și mijlocii. Noi am insistat aici în comitetul acesta ani de zile pentru o poziție mai puternică și vedem că uh, bugetul propus de comisie ar trebui regândit. Marco Valli. Mulțumesc, am analizat uh, raportul, am văzut cum aceste autorități au o disproporție între personal, administratori, asistenți. Raportul este de 1 la 15 și după noi uh, este disproporționat. Sigur că e nevoie de funcționari foarte bine Uh, pregătiți, dar poate că în acest context dificil am putea să mai reducem din uh, salariile supermanagerilor. Uh, ni se pare de asemenea excesiv și dacă s-ar putea, ar trebui micșorat acest buget, relocând personalul. Aceasta este propunerea pe care o supunem Comisiei. Vă mulțumesc, spune președintele. Avem timp pentru o foarte, dar foarte rapidă trecere în revista Catch the Eye, câte 5 minute, domnul Balz. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am văzut Uh, propunerile comisiei privitoare la aceste autorități sunt foarte critic pentru o reducere de 10% a alocațiilor bugetare nu este acceptabil. Ar trebui să insistăm asupra unui punct. Eu am fost raportor la Omnibus 2 și aș vrea să insist asupra acestei chestiuni. Anul viitor o să aplicăm solvent 16.2. Aș spune, aș putea spune că situația este aceea și pentru celelalte autorități de supraveghere și că lucrurile nu fac decât să se agraveze. Pentru supervizare și supraveghere, e nevoie ca autoritățile să rămână în fruntea acestor lucrări și cred că trebuie în orice caz ameliorată utilizarea creditelor și a bugetelor. Cred că ușoara creștere a bugetelor serviciilor de cercetări a Parlamentului ar fi de aplicat în orice caz, cred că pe viitor va trebui să creștem și rolul instrumentelor de acest tip. Deci, rezumând, ar trebui să ne întrebăm ce anume este viabil în mod concret. În orice caz, nu cred că alocarea creditelor, așa cum e prevăzută de uh, comisie, este judicioasă. Domnul Ofri. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la participanții la piața financiară. Ei pot plăti o taxă, dar impactul se va manifesta asupra investitorilor în întreaga Europa. E nevoie de cheltuieli mai mari pentru instituțiile europene, dar pe de altă parte trebuie să uh, urmărim cum guvernele cheltuiesc tot mai mult, de aceea trebuie să examinăm cu atenție dacă putem economisi de undeva. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu văd alte cereri de lor de cuvânt. Putem atunci să-i dăm uh, cuvântul domnului Adam Farkas, reprezentantul Parlamentului. Mulțumesc. Noi suntem aici reprezentanții celor trei agenții. Eu uh, vorbesc în numele uneia singure. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați. Este prima uh, întâlnire a noastră cu noul Parlament. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru faptul că au luat legătura cu noi înainte acestei discuții și am uh, creat un raport foarte bun privitor la proiectul de buget. Aș uh, dori să uh, spun în câteva cuvinte că de la crearea acestor agenții cererile, pretențiile la adresa agenției noastre au tot crescut și continuă să crească. Sigur că ne dăm seama că nu va continua așa și că până la urmă se va atinge un nivel unde trebuie să ne oprim, însă nu a sosit încă acel moment și suntem uh, în mod uh, agresiv bombardați cu cereri. Uh, noi ne-am uh, bazat totdeauna pe mandatul încredințat, cererile privitoare la amănunte specifice. Noi suntem gata să explicăm în toată transparența Uh, ceea ce am uh, lucrat. Ca să vă dăm câteva cifre, conform noi legislații recente, me uh, mecanismul european de stabilitate, autoritatea bancară europeană, au primit de curând un nou mandat pentru 2015 care uh, uh, includ 69 de produse noi, de deci, 15 standarde de reglementare, de uh, 9 uh, consiliere ale Comisiei, deci credem că cererile pe care ni le-ați uh, adresat vor uh, produce o creștere a cheltuielilor agenției și, bineînțeles, acest lucru refer, reflectă creșterea sarcinilor care se încredințează. Noi rămânem la dispoziția Comitetului Econ și uh, ne angajăm să continuăm ceea ce facem și ceea ce ține de mandatul nostru inițial. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o. Vă mulțumim. Are cuvântul Carlos Montalvo. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație, pentru sprijinul continuu și noi sperăm să fie o poveste de succes crearea acestei autorități. Aș dori să vă împărtășesc câteva reflexii și să transmit un mesaj. Primul lucru care trebuie să ne fie clar e că bugetul nu e decât un mijloc pentru a ne atinge scopurile așa cum am procedat totdeauna, invităm totdeauna toți membrii Parlamentului, pe toți cei interesați să studieze cum este uh, bugetul. Uh, domnul Johnson, de lângă mine, este în contact cu uh, sprijinul pe care primim din partea corporațiilor. În fine, uh, cum să uh, traducem toate aceste situații? A avut loc o creștere de 3,7%. În același timp, dacă priviți uh, principalele capitole ale bugetului, veți uh, constata că singura zonă care a crescut e un mesaj important uh, noi construim uh, bugetul în felul acesta, așa lucrează Comisia Europeană. Există o comunicare a Comisiei din 2013 care prevede resurse financiare pentru agențiile decentralizate. Eh, anul viitor o parte din aceste agenții vor primi sarcini noi. În practică, cum se petrec lucrurile? Se iau aceleași cifre pe care le au din 2013 și le aplică. De ce să le schimbăm? Din două motive. În primul rând, pentru că există aceste însărcinări noi de la diverse direcții generale – și în al doilea rând pentru că anul acesta uh, s-a uh, luat o nouă decizie, aceea de a se reduce cu 10% bugetul propus de comisie și uh, bugetul propus ignoră, de fapt, rolul noilor agenții independente. Așa că Parlamentul European e cel care se află în fața sarcinii cele mai grele. Ne-a acordat uh, sprijin, dar ne-a încredințat tot mai multe sarcini. Ele trebuie să se reflecte și în alocațiile bugetare. Mă bucur că uh, se va reitera propunerea unui buget pentru agenția ESA Dar acum doi ani am avut uh, o experiență neplăcută și noi sperăm ca pe viitor să existe o linie bugetară independentă pentru sprijinirea acestor. Când m-am însurat, soția mea a spus, iubirea nu constă în cuvinte, ci în fapte. Și nu e vorba de ce susține Comisia, ci de ceea ce face Comisia pentru noi. Vă mulțumesc. And now, uh, Verena Ro- și acum Verena Ros, director executiv ESMA. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați invitat să particip la dezbaterea de astăzi. Mulțumim domnului Torvald și raportorilor din umbră pentru sprijinul pe care ni l-au acordat asemenea celor doi antevorbitori. Și eu reprezint o agenție relativ nouă, am fost uh, creați în 2011 și ideea atunci era ca resursele să crească treptat pe măsură ce ni se acordă noi însărcinări. E important să continuăm pe această cale, să putem ajunge într-o fază în care să putem funcționa într-adevăr ca autorități independente de supervizare și reglementare a piețelor financiare europene. Bugetul pentru 2015 e la nivelul minim pe care, care este necesar dacă e să ne îndeplinim însărcinările ce ne-au fost uh, trasate de orice gen ar fi acestea propunerea de buget pe care am făcut-o noi, cei de la ESMA, s-a bazat pe un plafon zero. Am vrut să vedem cum am putea realoca personalul. Am vrut să vedem ce demersuri au fost încheiate și de unde am putea realoca personal. Am stabilit priorități clare în materie de sarcini și personal. Am fost pe deplin conștienți de constrângerile bugetare actuale și de situația economică dificilă, care se manifestă nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci și la nivelul statelor membre. Pentru că autoritățile naționale finanțează în mare parte bugetul nostru. În acest sens, am propus chiar o scădere a creditelor europene pentru 2015. Lucru interesant, dar știam foarte bine ce presiuni sunt exercitate asupra bugetului în ansamblul său, însă am cerut, pe de altă parte, o sporire a personalului finanțată printr-o creștere a tarifelor către agențiile de credit, de rating de exemplu. Propunerea comisiei însă ne pune probleme majore, taie și mai mult în raport cu scăderea propusă de noi și are un efect de multiplicare, pentru că afectează și contribuțiile din partea autorităților naționale de resort. Ar fi vorba de o scădere cu 15% mai mare decât cea propusă de noi pentru 2015, ori pentru o agenție care încă se află în faza de creștere, aceasta este o chestiune importantă. Dacă se operează o astfel de reducere bugetară, va trebui să uh, aruncăm încă o privire la responsabilitățile ce ne-au fost acordate uh, și să vedem ce s-ar putea amâna, ce însărcinări ar putea fi lăsate pentru mai târziu, mai ales când e vorba de punerea în aplicare a proiectelor IT care sunt cele menite a asigura funcționarea codului unic. Suntem recunoscători Parlamentului pentru sprijinul acordat în sensul revenir la cifrele propuse de noi și dacă doriți informații suplimentare, va fi plăcerea noastră să încercăm a vă răspunde. Mulțumim, spune președintele, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, Anthony Dempsey. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să spun că noi, cei de la Comisie, și în special uh, superiorul meu, directorul DG Piață Internă și Servicii, apreciază foarte mult activitatea acestor agenții și suntem perfect conștienți de importanța alocării resurselor necesare. Desigur, domnul Montalvo de la EOPA a prezentat uh, ce se întâmplă la nivelul acestor agenții și ce se întâmplă și la comisie în fiecare an, după cum se știe, primim solicitări din partea agențiilor, comisia examinează aceste solicitări, există discuții în cadrul comisiei, după care se face o propunere oficială către autoritatea bugetară. În cadrul acestor discuții se discută sarcinile suplimentare și așa mai departe. Și în același timp se discută și contextul general al cadrului financiar pe termen mediu. Propunerea actuală face trimitere într-adevăr la comunicarea Comisiei din iulie 2013, o comunicare făcută în contextul cadrului financiar pe termen mediu. Propunerea pe 2015 se aliniază pe deplin acestei comunicări. Pentru bugetul 2014, autoritatea bugetară a acordat un buget mai mare decât s-a solicitat inițial, și a acordat și creștere de personal în conformitate cu planurile făcute anterior pe 2015 și de aceea am solicitat acum o înghețare a personalului. Pentru că cifrele acordate în 2014 erau cele preconizate până în, pentru 2015 inclusiv. Și de aceea am propus să se rămână la același număr inițial avut în vedere pentru 2015. Privind contextul mai larg, în același timp, lucru menționat de altfel pe parcursul discuțiilor, se ridică problema finanțării acestor autorități. Comisia a pregătit o analiză activității acestor instituții, care va fi publicată la finele acestei luni. Se va face în acest document un apel la examinarea tuturor alternativelor privind finanțarea acestor autorități europene, inclusiv posibilitatea de a se primi bani din partea sectorului privat. În cazul ESMA, deja există o astfel de coparticipare a sectorului privat Însă vor fi examinate și posibilitățile de a merge mai departe în acest sens, în încercarea de a elimina tot mai mult fondurile europene și cele acordate de statele membre. În același timp, va fi important să ne gândim dacă o finanțare integrală din partea sectorului financiar ar putea fi salutară pentru niște instituții care au un rol de reglementare. În analiza menționată se va face categoric un apel la analizarea posibilităților de finanțare pentru aceste autorități. Mulțumesc, spune președintele. Revenim la raportor foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul raportor. Sigur, eh, chestiunea este una delicată, nu atât de mult din punctul meu de vedere, cred că toți raportorii din umbră Uh, practic sau aliniat spuselor mele, nu o să ne fie foarte greu nou aici, în Parlament. Eu am sugerat comisiei să, am propus comisiei să fac o nouă propunere de sistem de finanțare până în 2017. Ideea era doar să lansăm discuția. Probabil cineva va dori, cum e tipic, să frâneze puțin acest proces. Însă, împreună cu raportorii de umbră, sper să ajungem la o soluție și, dacă mai rămân chestiuni filozofice de dezbătut, le-om dezbate mai târziu. În timpul care ne rămâne, nu o să putem rezolva toate chestiunile de ordin filozofic oricum. Mulțumesc, domnul președinte. Termenul de punere amendamentelor 29 iulie, discutarea amendamentelor pe 3 septembrie și în aceeași zi vom avea și votul în Comisia Econ. Mulțumesc foarte mult. Următoarea întâlnire 3 septembrie. Vă doresc, prin urmare, vacanță plăcută.